Good morning. Uh, Bună dimineața tuturor. Vă rog să luați loc. Mulțumesc, bună dimineața tuturor! După cum știți, avem uh, în primul rând uh, o reuniune comună join, um, între comisiile IMCO și INTA. Avem două puncte de, pe ordinea de zi. În primul rând, um, raportarea în urma negocierilor pe marginea dosarului și apoi votul cu privire la dosarul privind importul de bunuri culturale. Nu sunt observații, așa că ordinea de zi este adoptată. Aș vrea să vă informez de asemenea că procesul verbal al reuniunii de astăzi va fi pus la dispoziție electronic și va fi considerat uh, adoptat dacă nu se formulează obiecții de către uh, membrii Comisiilor reunite în decurs de o săptămână de la publicarea electronică. După cum știți, această reuniune este transmisă mm, prin internet uh, și sub formă de e-meeting. Acum mm, vom uh, discuta despre rezultatul negocierilor. Vă informez că al doilea trilog în care s-a ajuns la un acord internațional provizoriu. A avut loc uh, la Strasburg pe 12 decembrie. Și aș vrea să le dau cuvântul uh, celor doi raportori dacă doresc să intervină. În primul rând o avem pe doamna Mosca. Doamna Mosca nu este aici. Dan Dalton, doriți să interveniți? Da, mulțumesc. Uh, foarte rapid, aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și stafului pentru sprijinul acordat și aș dori să-i mulțumesc și Alesiei pentru că a lucrat cu mine ca și coraportor. Este foarte greu uh, când două comisii trebuie să lucreze împreună. În acest caz uh, a fost destul de dificil, însă am lucrat foarte bine și mulțumim de asemenea și președinției austriece pentru că ne-a ajutat să finalizăm dosarul până la finalul președinției sale. Chiar și așa, mai sunt multe de făcut uh, pentru a asigura implementarea la nivel național și mai sunt multe de făcut și la nivelul comisiei, dar oricum acest uh, vot este doar un uh, prim pas în acest proces și vă mulțumesc tuturor pentru participare. Mulțumesc, Dan. Acestea fiind spuse, putem trece direct la vot. Este un singur vot electronic. S-a deschis votul. And we close the vote. S-a închis votul și se adoptă cu o majoritate clară de 46 pentru, 3 împotrivă și o abținere. Felicitări raportorilor! Okay, and so it means that with this we can Asta înseamnă că putem să încheiem această ședință comună și vă mulțumesc uh, foarte mult uh, colegilor de la INTA.